pregătiți pe de altă parte și ca să îndeplinim regulile pe care le avem. Mai există un punct de ordine, domnule Kelly, vă rog, dar doar un punct de ordine.